Ja, Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie die Plätze ein. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Wir haben gestern beschlossen, dass wir die Tagesordnung Ieri am decis să modificăm uh, oarecum ordinea de zi. O să discutăm mai întâi punctul 15 de pe ordinea de zi. E vorba de un raport uh, privind elaborarea, validarea și acceptarea legală a metodelor alternative de înlocuire a experimentelor pe animale în domeniul produselor cosmetice în 2009 și după aceea vom trece la punctul 16, o întrebare orală depusă de Margarete Auken privind întârzierea revizuirii listei de substanțe prioritare din apă. Și de la ora 10.40 Vom vota punctele 10, 13, 14, 11 și apoi uh, combustibilii marini. Deci eu aș zice să începem acum cu punctul 15. Uh, Îi dau cuvântul mai întâi Comisiei Kommission ist noch, doch, die Kommission ist da. Äh, Frau Mino, bitte. Doamna Mino, din partea Comisiei, aveți cuvântul. Good morning, ladies and gentlemen. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, doamnelor și domnilor vă prezint raportul publicat privind produsele cosmetice și testarea pe animale. După cum bine știți, directiva din acest domeniu prevede o eliminare treptată a testării pe animale pentru produsele cosmetice. Interdicția testării pe animale a fost introdusă din septembrie 2004 și uh, o interzicere a testării ingredientelor și a combinațiilor din, de ingrediente din martie 2009. Din martie 2009 este interzis în Uniunea Europeană să se pună pe piață produse cosmetice sau ingrediente ale acestora testate pe animale. Această interdicție de punere pe piață se aplică eh, astfel eh, în, în contextul în care trebuie totuși uh, testate produsele cosmetice pentru a se vedea că nu sunt uh, efecte împotriva sănătății, iar acest lucru va începe din martie 2013. În conformitate cu prevederile cu privire la testarea pe animale, se prevede raportarea la Parlamentul European și Consiliul European. Directiva prevede ca uh, alternativele la testarea pe animale în uh, legătură cu termenul pe 2013. Acestea trebuie să fie puse la punct uh, și finalizate până în 2013. Dacă nu, Comisia va trebui să informeze Consiliul și Parlamentul în acest sens și să facă o propunere legislativă uh, Comisia și-a publicat acest raport cu privire la alternativele la testarea pe animale în domeniul produselor cosmetice, raport înaintat uh, în septembrie 2011 Parlamentului și Consiliului. Acest raport are două scopuri. Pe de o parte, este un uh, uh, raport timpuriu în conformitate cu directiva privind produsele cosmetice, în egală măsură informează Parlamentul și Consiliul uh, în ceea ce privește uh, înlocuirea testării pe animale, în conformitate cu termenul de 2013, uh, nu uh, se va întâmpla înainte de 11 martie 2013. Raportul comisiei nu anticipează modul în care va face față Comisia acestei situații de, de netestare pe animale. Voi reveni asupra acestui punct. În ciuda faptului că nu există alternative, concluzia generală a acestui raport este una pozitivă în momentul în care se analizează evoluțiile din 2003, în momentul în care aceste dispoziții au fost introduse. Testarea pe animale în scopuri cosmetice în Uniunea Europeană este de domeniul trecutului. Numărul de animale folosite pentru testare a scăzut uh, în ultimii ani la 344 în primele luni ale anului 2009, înainte ca interdicția să intre în vigoare. S-a înregistrat progres și la nivelul cooperării internaționale, unde Uniunea Europeană clădește încredere în metodele alternative și pune uh, la punct resurse cu partenerii internaționali în cadrul cooperării internaționale cu privire la regulamentele privind produsele cosmetice. Acest raport arată că există resurse semnificative în scopul cercetării. Finanțarea care este pusă la dispoziție de către comisie, care a fost pusă la dispoziție de către comisie între 2007-2011, se ridică la 240 de milioane, din care 198 au fost cheltuite pentru programul cadru al Uniunii Europene LIFE, iar 42 de milioane pentru programe alternative. Industria cosmeticelor joacă un rol activ și aduce contribuția în acest sens prin activitățile sale, sale proprii de cercetare și prin contribuțiile financiare, cum ar fi suma de 25 de milioane pusă la dispoziție de industria cosmetică pentru un proiect comun în cadrul celui de-al șaptelea program cadru al Uniunii Europene. În ceea ce privește metodele alternat- alternative, și termenul limită de 2000, din 2009 în ceea ce privește asigurarea standardelor de siguranță a produselor cosmetice, există la ora actuală uh, 5 uh, metode alternative pentru uh, pentru verificarea caracterului mutagenic și toxic, iar uh, și pentru iritațiile ochilor și uh, toxicitate și aici se înregistrează progres. În ceea ce privește termenul de 2013, în ciuda eforturilor făcute și în ciuda cercetărilor, din păcate, metode alternative nu vor fi puse la dispoziție pe, pentru uh, nici unele dintre cele trei puncte toxicologice înainte ca interdicția să intre în vigoare. Comisia își dă seama de importanța punerii la dispoziție a unor metode alternative pentru uh, și respectarea termenului de 2013. În uh, acest raport, deci, s-a bazat nu numai pe informații interne pentru această evaluare, ci uh, a uh, s-a bazat și pe experiența părților implicate și a ONG-urilor, precum și a experților din partea statelor membre și a comisiilor științifice și pentru siguranța produselor, care toate acestea și-au dat. S-a analizat sub egida coordonării Centrului European pentru validarea metodelor alternative S-a analizat, deci, perspectiva și starea actuală a metodelor alternative. După uh, adunarea tuturor acestor informații, în 2010 a avut loc o consultare publică organizată de comisie pe baza raportului întocmit de experți. Rezultatul uh, acesta îl reprezintă raportul ce se numește alternative, metode alternative pentru uh, testarea produselor cosmetice, starea prezentă și uh, perspective viitoare pe care îl găsiți pe site-ul comisiei și care a fost publicat și într-o revistă de specialitate. Concluziile în ceea ce privește metodele alternative nu ne surprind. S-a spus deja în momentul în care s-au adoptat aceste dispoziții în 2003 că era limpede faptul că găsirea unor metode alternative pentru aceste puncte nu va fi ușoară deloc. Iată de ce Comisia a fost însărcinată cu revizuirea situației înainte de 2013. În raportul anual uh, din ultimii ani din acest domeniu, Comisia a subliniat dificultățile cu care se confruntă în găsirea a metodelor alternative testării pe animale. În ceea ce privește următorii pași de urmat, Comisia încă de anul trecut a evaluat potențialul impact al situației care este prezentată în acest raport privind bunăstarea animalelor în ceea ce privește siguranța produselor cosmetice și în ceea ce privește contextul social și economic. Este limpede că interdicția de comercializare în, în uh, absența unor metode alternative va afecta negativ posibilitatea de a lansa pe piață noi ingrediente de produse cosmetice și va limita uh, posibilitatea uh, de a mări numărul de ingrediente care sunt revizuite. Nu s-a luat încă nicio, hotăr- nicio hotărâre finală în ceea ce privește modul în care va soluționa Comisia această situație. După cum știți, uh, Comisia comisarul a păstrat o legătură directă cu părțile interesate. În afară de opțiunile pe care le-am luat în considerare încă de la început, posibilitatea de a menține termenul limite sau de a-l amâna, acum se ia în considerare se iau în considerare și alte posibilități. De pildă, neamânarea termenului limită ci posibilitatea unor uh, derogări de la caz la caz pentru comercializarea noi ingrediente uh, sub condiții foarte stricte. Acest pachet uh, va permite și refolosirea datelor din alte surse. Vom continua, în continu- vom continua să consolidăm cercetarea științifică și vom face eforturi la nivel internațional în ceea ce privește normele de reglementare. Dorim să asigurăm un nivel înalt de bunăstare animală. În același timp, acest pachet va permite cetățenilor, consumatorilor să aibă acces la noi produse de mai bună calitate prin mecanismele de derogare. Aceasta este o abordare echilibrată. Se menține astfel termenul limită și, în egală măsură, se oferă o încurajare de investiții în cercetare, în același timp nu este restricționată Uniunea Europeană în ceea ce privește inovarea în domeniul produselor cosmetice. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, comisii. Am deja câteva persoane care s-au înscris la cuvânt. Avem și niște oaspeți de la Berlin. Dagmar Rond-Berendt, Dagmar Berent i-a adus pe acești oaspeți alături de noi și le urăm bun venit. Avem și pe cineva de la Europarl TV. Bun, haideți să uh, continuăm cu vorbitorii. Dagmar Rodberend are acum cuvântul. care este raportor Mulțumesc, domnule președinte. Pentru oaspeții mei care se întreabă de ce nu vorbesc germană, aș putea să fac acest lucru, dar vreau să le spun că uh, aș putea să fac acest lucru, fiindcă am interpretare, interpretarea de foarte bună calitate și interpreții sigur ar dori să fac acest lucru, dar pentru uh, o interacțiune directă cu reprezentantul Comisiei, doamna Le Grenier, prefer să vorbesc engleză, dar uh, îi asigur pe oaspeții mei de la Berlin că, în general, vorbesc limba germană. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, eu uh, m-am ocupat aproape de toate rapoartele privind legislația produselor cosmetice în ultimii șapte ani și um, a întrebat acum ce se așteaptă, uh, la ce se așteaptă comisia de la noi. Da, mai sunt uh, trei puncte restante. Da, în martie 2013 avem un termen limite și da, este clar că nu va putea fi respectat. Dar ce vreți de la noi? ce vreți să facem noi, ce vreți să fac eu ca raportor și uh, ca persoană care a uh, luptat întotdeauna pentru uh, um, eliminarea testării pe animale, pentru produse cum ar fi pasă de dinți și așa mai departe, ce vreți să, uh, vă, să închidem ochii acum, să spunem da, uh, totul e bine și e frumos. Uh, vreau să vă spun cu tot respectul că uh, este foarte greu, ar fi foarte greu să facem așa ceva și poate ar fi trebuit să jucăm un rol mai activ în trecut. Uh, um, știu că mi se spune din partea industriei că în ceea ce privește unele puncte nu există alternative științifice, dar întotdeauna, uh, bineînțeles, trebuie să um, um, fac apel la cei care au mai multe cunoștințe științifice decât mine. Suntem difuzați uh, pe internet și trebuie să fiu foarte atentă să nu dau impresia că sunt gata să renunț. Uh, am luptat întotdeauna pentru această legislație și voi continua să fac acest lucru. Dar aș dori să um, îi spun câteva lucruri, doamne Le Grenier, linie și apoi să revenim asupra lor dacă se poate. În primul rând, dacă ne dăm seama că nu există noi posibilități pentru uh, toate aceste puncte, pentru a putea respecta termenul de martie 2013. Înseamnă acest lucru că avem nevoie de toate aceste uh, puncte pentru toate produsele cosmetice. Există o diferență între uh, anticipare, la nivelul anticipării în, în uh, domeniul științific, în care se spune că nu sunt necesare aceste trei puncte pentru toate produsele. Deci, în primul rând, aș dori uh, ca Comisia să facă o diferență foarte clară între produsele unde nu avem nevoie de aceste uh, trei elemente și, uh, imediat închei, domnule președinte, în al doilea rând, în momentul în care s-a făcut această diferențiere, Dumneavoastră ați spus acest lucru. Nu vreau să-mi asum această idee, dar vă întreb următorul lucru. Dumneavoastră ați spus că am putea vorbi despre derogări limitate de la caz la caz. Acest lucru, domnule Grenier, ar însemna că produsul care se bucură de derogare ar trebui să fie o substanță nouă, o substanță care să reprezinte o plus valoare pentru consumatori, iar această plus valoare va trebui să fie uh, aprobată, autorizată de un, o comisie științifică și uh, asta înseamnă refolosirea datelor din alte contexte, înseamnă că dacă ceva a fost testat pentru substanțe chimice, atunci poate fi uh, folosit, uh, ceea ce înseamnă uh, o slăbire a sistemului. Cum ne veți asigura că nu creăm lacune, că nu creăm portiță de scăpare aici, prin acest sistem? Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Avem cinci persoane care s-au înscris la cuvânt. Haideți să vorbim fiecare un minut și jumătate pentru a avea timp și pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi. Știu că nu este mult, un minut și jumătate, dar vă rog să țineți cont de faptul că mai avem un punct pe ordinea de zi pe care dorim să-l uh, terminăm înainte de voturi. Romana uh, și după aceea ceilalți vorbitori. Mulțumesc foarte mult! Avem o directivă privind interdicția eh, cu termenul limită 2013. Pe de altă parte, avem opinia experților, raportul din partea Comisiei Europene și să spunem că nu putem înlocui toate testele pe animale. Pe de o parte, există domeniul politic al vorbelor și pe de altă parte există uh, domeniul vieții reale. Iar 2013 uh, eh, e foarte aproape. Dacă menținem această interdicție, privind importarea produselor cosmetice, s-ar putea să periclităm siguranța consumatorilor. Nu, ne nu vom uh, reduce neapărat standardele de siguranță, ci uh, gama de produse de pe piață va fi mai redusă. Reducerea numărului de teste va reduce și standardele de siguranță. Deci, pe termen lung, consumatorii vor uh, primi produse mai, de, mai proast, de o mai proastă calitate și vom avea de suferit și la nivelul concurenței. Mă îngrijorează și competitivitatea industriei. Nu mă refer aici doar la firmele mari, mă refer și la IMM-uri, la locuri de muncă. Să nu uităm că suntem într-o perioadă de criză, deci trebuie să cumpănim foarte mult lucrurile înainte de a introduce astfel de acțiuni. Deci, Cred că derogările reprezintă o opțiune inevitabilă. Avem o situație, ne confruntăm cu o situație în care ambele părți au de pierdut. Dar, domnule președinte, finanțarea pentru cercetare și dezvoltare este foarte importantă. Foarte mulți bani s-au dus către dezvoltarea unor metode alternative, iar noi avem nevoie de un model care să nu încurajeze industria să nu găsească o metodă alternativă. Mă, vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Chris Davis. După aceea, François Grostet. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult comisiei pentru această prezentare și ne putem uh, lăuda pe noi și comisia și industria cosmetică și ONG-urile privind progresul înregistrat în ultimii 10 ani. Un progres uh, considerabil. Mă bucură faptul că uh, Comisia nu a făcut o propunere clară care să necesită din partea noastră o hotărâre dificilă, fiindcă va fi greu. Îmi dau seama cum stau lucrurile în realitate. Uh, iar uh, acum 10 ani am făcut niște declarații prin care uh, spuneam că nu ar trebui să facem animalele să sufere doar pentru noi produse, pentru frumusețarea noastră. Iar lucrurile rămân așa. Roman a spus că ar putea să fie vorba aici despre o, um, un pericol la adresa sănătății umane. Nu va fi scos de pe piață niciun produs. Eu nu cred că așa stau lucrurile. Nu este vorba despre un pericol la adresa sănătății omului. Uh, Aș dori să mi se spună din partea Comisiei dacă unele alternative propuse de ONG-uri au fost luate în considerare. Uh, s-a pus întrebarea dacă, uh, dacă sunt necesare aceste teste pe animale pentru care nu există nicio alternativă. Poate am putea să privim altfel lucrurile pentru a nu mai fi o piedică. Ar, trebui să știu și care sunt argumentele legate de competitivitate, în ce măsură ar fi afectată industria dacă noi am hotărât că legislația existentă trebuie să fie pusă în aplicare în procent de 100% se fac tot soiul uh, de afirmații. Se spune că s-ar pierde nu știu câte locuri de muncă, dar poate că nu s-ar pierde nici o slujbă. Iar în cele din urmă, domnule președinte, Comisia a spus că va permite derogările doar de la caz la caz dacă există o plus valoare semnificativă. Noi am dori să fim convinși de faptul că această plus valoare este într-adevăr plus valoare. Mulțumesc foarte mult! Chris Davis, jetzt folgt François Grostet. Mulțumesc, doamna Grostet. Mulțumesc. Aici ă, este vorba de un subiect abordat în nenumărate rânduri. Să nu uităm faptul că industria cosmeticelor este una dintre cele mai inovatoare din Europa și este lider mondial în acest sector creează foarte multe locuri de muncă în, înalt calificate, stabilește parteneriate cu foarte multe institute de cercetare și vreau să vă reamintesc că nu este vorba doar de mari companii, ci de foarte multe IMM-uri dinamice. Această industrie este vârf de lance în ceea ce privește cercetarea cu privire la metodele alternative pentru a înlocui testarea pe animale. S-a înregistrat foarte mult progres, bineînțeles, și datorită acțiunilor Parlamentului European. Deci, industria produselor cosmetice a găsit foarte multe metode de, pe, de care beneficiază și alte uh, domenii pentru a dovedi că produsele lor sunt sigure pentru a fi puse pe piață. Interdicția testa, testării pe animale pentru efectele toxicologice nu va fi posibil decât dacă vom găsi metode alternative care să stea în picioare și care să fie valabile. Deci ne confruntăm cu o greutate aici, fiindcă avem un termen limită 11 martie 2013 foarte aproape, ceea ce înseamnă că, eh, iată, ne putem întreba ce vom face, ce se va întâmpla vor fi interzise unele produse care sunt foarte bune și aș dori să adresez două întrebări comisiei. Comisia a spus că impactul în ceea ce privește locurile, eh, impactul eh, în cifre, există cifre în ceea ce privește eh, locurile de muncă care vor fi pierdute și există cifre în ceea ce privește numărul de animale care vor fi salvate dacă se va menține acest termen de 2013. Mulțumesc! Andreea Sanoli. Argumente sensibile. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt niște subiecte foarte importante. Trebuie să fim de aceea foarte atenți și să stabilim calendarul adecvat, lucru relevant și pentru comisie. Comisia, întâi de toate, nu a emis nici avize, nici informații specifice către comisia noastră ENVI. Și aș vrea niște angajamente concrete. Până la urmă, noi ne opunem prelungirii acestui termen pentru experimentarea pe animale, dar am vrea garanții din partea Comisiei. În primul rând, să fie eliminată obligația de a testa pe animale în procesul de comercializare a tuturor produselor cosmetice, fiindcă dacă există obligație, n-ai cum să interzici acest lucru. Și în al doilea rând, Comisia trebuie să se angajeze în mod clar și serios să interzică și comercializarea și importul din statele terțe a tuturor produselor cosmetice care prevăd văd chiar și pentru o parte din acestea, experimentarea pe animale. Și comisia trebuie să ne spună și cum intenționează să se asigure că produsele care vin din statele terțe nu au părți sau componente în compoziția lor care au fost testate pe animale. Fiindcă dacă nu, nu facem decât să înșelăm companiile noastre. Pe de o parte, Uh, suntem deci pentru interzicerea experimentelor pe animale, dar suntem și pentru intensificarea controlului cu privire la ce se importă. Da. Mulțumesc, urmează Andreea Sanoni și după aceea Sofie Oconi. Mulțumesc. Într-adevăr, toți cetățenii europeni sunt interesați de interzicerea experimentelor pe animale în domeniul produselor cosmetice. Acesta este un angajament care trebuie păstrat și aș vrea să întreb Comisia la ce se referă când spune că nu dorește să amâne acest termen limită, ci să permită niște derogări în funcție de caz pe baza unor controle. Ce fel de controle aveți în vedere? Cine le efectuează? Statele membre? Există un organism european care efectuează aceste controle? Este deja destul de dificil să se garanteze implementarea și respectarea directivelor și regulamentelor și nu cred că o derogare sau o prelungire ar ajuta în acest sens. Cred mai degrabă că ar trebui să păstrăm 11 martie 2013. Sofie Oconi. Mulțumesc, acum urmează Sofie Oconi și după aceea Dan Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Și eu, ca toți, uh, sunt pentru interzicerea experimentelor pe animale în domeniul produselor cosmetice, dar nu cu orice preț. Întâi de toate, sunt pentru protecția consumatorilor, sigur, și nici nu ne putem gândi că interzicerea acestor uh, experimente ar duce la reducerea uh, garanției calitative a produselor. Acest lucru nu trebuie să se întâmple în detrimentul protecției consumatorilor. Cu toții dorim acest lucru și toată lumea menționează la toate întâlnirile. În al doilea rând, ieri, la uh, summitul european, șefii de stat și de guvern din Europa au făcut toate eforturile pentru a propune planuri de creștere, planuri care să ducă la creșterea competitivității, a locurilor de muncă. Trebuie și noi, la rândul nostru, să fim foarte atenți. Trebuie să ne um, facem eforturile pentru a interzice experimentele pe animale, dar nu cu orice preț. François Grostet ne-a spus care sunt cifrele uh, pe care le reprezintă industria cosmetică în Uniune Uniunea Europeană. Trebuie să permitem acestei industrii să aibă timp suficient să găsească metode alternative, metode alternative care să ducă la creștere la locuri de muncă. Nu uitați că este vorba de industrii care pot să se mute și în alte părți. Testele pe animale sunt uh, autorizate în alte state și nu trebuie ca noi să fim la originea acestei delocalizări a industriei cosmetice. Mulțumesc acum are cuvântul Dan Jørgensen. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru comisie și un comentariu. O să încep, deci, cu o întrebare pentru comisie. Așa să știu dacă aveți cifre concrete, dacă ne puteți spune câte teste pe animale au fost împiedicate datorită acestei legislații, câte astfel de experimente au fost evitate. Presupun că este vorba despre experimente uh, dureroase și aș vrea să știu în ce măsură această legislație poate fi pusă în aplicare? Colegii de la PPE ne-au spus că trebuie să avem o abordare din perspectivă când vorbim cu punerea în aplicare a acestei legislații. Dacă e ceva ce există deja, eu nu cred că trebuie să renegociem și sunt de acord cu Chris Davis. Până la urmă aici nu este vorba despre siguranța consumatorilor. Ea este deja garantată. Trebuie să vedem în ce măsură putem autoriza Uh, împiedicarea acestor uh, teste sau de, de ce am vrea ca aceste animale să sufere ca să avem o nuanță mai bună de ruși, de buze. Uh, trebuie să știm în ce măsură, uh, câte suntem dispuși să facem pentru a merge mai departe, fiindcă alternative există. Sigur, unele ar putea să fie recunoscutele, alte nu încă. Este adevărat că în anumite cazuri este dificil să recunoști aceste alternative oficial. Sunt președintele unui grup care este preocupat de bunăstarea animalelor de o serie de ani și credem că n-ar trebui să ducem lucrurile în sensul opus celui în care au pornit, fiindcă asta va da naștere la probleme. Mulțumesc acum, Carl Schlüter, 29 de secunde. Există mii de substanțe care pot fi combinate în miliarde de produse cosmetice. Nu mai e nevoie de noi substanțe, nu e o chestie de siguranță și de aceea nu trebuie făcută nici o scutire. Cetățenii europeni cunosc această lege, sunt mulțumiți de ea și acum, dacă am începe să umblăm la ea, n-am face decât să distrugem încrederea populației în Parlament. Deci nicio scutire, nicio prelungire, nicio nouă substanță dacă nu este testată în afara testelor pe animale. Măsurile trebuie să fie clare în acest sens. Mulțumesc și acum în ultima, um, ultima întrebare din partea lui Dagmar Berend. Tot 29 de secunde. <laughs> Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, foarte bune intervenții. Am să revin puțin la Sabin Lăgrănie și la comisie. Sabin, ne putea spune încă o dată, fiindcă vreau să repet, dacă vrem să respectăm termenul limită, îl vom respecta. Nu reușim nimic dacă nu facem acest lucru. Există uh, interzicerea produselor de, de la animale crescute în cuști și totuși produsele respective, ouăle respective sunt comercializate. Deci dacă nu facem nimic, nu vom rezolva. Trebuie să facem diferențierea între produsele de care avem sau nu nevoie. Ne puteți spune care sunt posibilitățile și puteți spune um, cum putem face, uh, să spunem, da, vrem să implementăm acest lucru și dacă nu se ajunge în instanță? Mulțumesc și acum aș ruga Comisia să răspundă foarte pe scurt, pentru că suntem foarte în întârziere. Mai avem încă un punct pe ordinea de zi de discutat înainte de voturi. Vă rog, doamna de la Comisie. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. După cum vedeți, colega mea Sabine Le Grenier a plecat la o altă întâlnire. Eu sunt Jacqueline Miner, responsabilă de acest dosar. Ar fi trebuit să fiu aici de la început. Din păcate, am fost reținută în altă parte. O să încerc să am o intervenție scurtă. Două aspecte pentru început. În primul rând, toate analizele uh, din acest dosar se bazează pe garantarea siguranței consumatorilor utilizatorilor de produse cosmetice. Nu se face nici un compromis în ceea ce privește siguranța. Asta înseamnă că dacă nu există suficiente date pentru a garanta siguranța unui ingredient sau unui produs cosmetic, acesta nu va ajunge pe piață. Și dacă se pun întrebări cu privire la siguranța unei substanțe care se folosește în prezent și dacă nu există suficiente ă, informații pentru a elimina acele semne de întrebare, acea va trebui să fie retrasă de pe piață. Asta în primul rând. În al doilea rând, vreau să subliniez că deocamdată Comisia nu a luat nicio hotărâre cu privire la ce va face pe baza probelor disponibile. Există trei posibilități posibilități, în esență. În primul rând, să permitem respectarea acestui termen uh, limită, fără nicio anulare sau prelungire. În acest caz, Comisia n-ar trebui să facă nimic, fiindcă legislația, așa cum s-a spus, este deja în vigoare. Alte două posibilități care au fost menționate astăzi sunt fie o amânare a termenului limită, fie păstrarea termenului limită și um, acordarea de excepții, de derogări. În ambele cazuri, Comisia va trebui să vină cu o propunere care apoi va fi discutată în Consiliu și în Parlament. Prin urmare, întrebările referitoare la toți parametrii, dacă toți sunt necesari pentru toate proiectele. Răspunsul este nu, nu în toate cazurilor. Toxicitatea um, în cazul dozelor repetate și toxicitatea dermatologică sunt parametrii cei mai necesari și um, pentru elaborarea acestor rapoarte trebuie să existe teste alternative de validare care încă nu există. În ceea ce privește derogările, dacă ar fi să păstrăm această idee de acordare de derogări, ar trebui să creăm uh, o serie de condiții pentru a ne asigura că derogările se acordă doar celor care au absolută nevoie. Întâi de toate, se acordă derogări doar atunci când există o plusvaloare uh, semnificativă adusă de noul ingredient. De exemplu, există anumiți conservanți care sunt folosiți și care uh, au risc la rezistență la bacterii. Deci asta ar putea să fie un domeniu, noi conservanți. Nu se acordă derogări doar pentru că noul ingredient care este propus este unul care ar permite producția la costuri mai scăzute sau mici îmbunătățiri ale produselor, cum ar fi o altă nuanță de farduri, de exemplu. Trebuie să fie o îmbunătățire semnificativă pentru bunăstarea și sănătatea consumatorilor. O derogare poate fi solicitată fie de un producător, fie de o asociație de producători. Aceștia trebuie să demonstreze că datele toxicologice necesare pentru evaluarea siguranței nu sunt disponibile și nu pot fi obținute folosind metodele alternative. Trebuie să ofere garanții cu privire la testele care vor fi făcute pe animale acolo unde acestea se fac și să descrie condițiile în care se efectuează aceste teste și de asemenea un angajament pentru investiții în cercetare pentru identificarea de metode alternative. Cam asta e raționamentul care stă la baza posibilelor derogări, dar sigur, aici lucrurile mai trebuie îmbunătățite, n-am ajuns la o formulă finală. Apoi, întrebarea referitoare la uh, faptul că nici un produs de pe piață nu va fi afectat. Nu stau chiar așa lucrurile. Dacă apar probleme legate de siguranță, un produs ar putea să fie retras de pe piață. Am răspuns uh, la o serie de întrebări. Uh, avem câteva date referitoare la posibilul impact asupra industriei, asupra locurilor de muncă, asupra cercetării și inovării. Toate acestea fac parte din studiul de impact pe care îl uh, desfășurăm în prezent și vă putem pune la dispoziție aceste cifre dacă doriți. Apoi, a fost pusă o întrebare referitoare la importurile din state terțe. Un import de produse cosmetice din, în Uniunea Europeană trebuie să se bazeze pe un dosar tehnic, unde se garantează siguranța pentru un produs, ca și în cazul unui produs fabricat în Uniunea Europeană. Și, sigur, autoritățile de supraveghere a piețelor din statele membre sunt cele care trebuie să se asigure de faptul că dosarul este complet și corect. Apoi, întrebarea referitoare la numărul de teste pe animale. Anul trecut, ultimul an în care s-au putut face teste pe animale în Uniunea Europeană, au existat 1500 de astfel de teste. Deci asta în ultimul an când s-au făcut teste pe animale. Dacă am înțeles eu corect, majoritatea testelor s-au făcut pe mici mamifere, rozătoare. În 2009, ultimul an, deci, în care încă mai era legal, uh, dar nu pentru întreg anul, să se facă teste pe animale, s-au făcut 344 de teste. Deci de aici ar trebui să vă faceți o idee. Sper că am reușit să răspund majorității întrebărilor și că am fost uh, concisă. Jetzt kommen wir. Mulțumesc. Trecem la următorul. scuzați, următorul punct de pe ordinea de zi, întrebarea orală pe tema apei și aș vrea foarte pe scurt să dau cuvântul Comisiei timp de 3 minute și după aceea voi da cuvântul un minut lui Margrethe Auken, iar apoi Comisia va mai uh, primi uh, posibilitatea să răspundă foarte pe scurt, altfel nu mai avem posibilitatea să discutăm despre acest punct de pe ordinea de zi. Dau cuvântul mai întâi Comisiei. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc membrilor comisiei pentru o întrebare. Mă bucur că vă pot spune că începând cu ora 10 astăzi, propunerea a fost adoptată în mod oficial de comisie. Prin urmare, vorbim despre o propunere care a suferit anumite întârzieri, însă, după cum știți, uh, hotărârile se iau în sistemul colegial în comisie, uneori apar întrebări de la un comisar la altul și avem nevoie de timp pentru procedurile noastre interne pentru a răspunde la întrebări. Dar propunerea acum există. A doua parte a întrebării a fost dacă a dus la uh, modificări semnificative a proiectului de propunere al comisiei. Răspunsul este nu nu există modificări semnificative ale propunerii comisiei. Este o propunere care intră în cadrul directivei pentru apă, pentru reglementarea substanțelor chimice. Există o directivă din 2008 în acest sens. Și aici avem de-a face cu o actualizare a directivei. Sunt adăugate pe listă 15 noi substanțe pe lista de substanțe prioritare pentru care există valori limită pe care statele membre trebuie să le respecte. Aici avem substanțe care sunt disruptori endocrini, o serie de pesticide, o serie de biocide, de substanțe chimice industriale și pentru prima dată, în cadrul acestei directive, sunt incluse și o serie de substanțe farmaceutice. Trei, ca să fiu mai concret. Un alt element de noutate în propunere este crearea unei liste de monitorizare, watchlist. Ehm, la elaborarea acestui gen de propuneri, Comisia se confruntă cu o problemă, cu lipsa de date. De altfel, ne trezim într-un cerc vicios, fiindcă singurele substanțe pentru care există obligații sunt cele care deja sunt incluse în listă și e problematic să găsești uh, informații pentru a-ți justifica hotărârea includerii de noi substanțe pe listă. Ideea este, deci, că se va crea o listă ad hoc pentru monitorizare timp de un an sau doi și apoi aceste informații obținute în urma monitorizării pot fi folosite ca bază pentru hotărârea de a include noi substanțe pe listă. Cam asta, într-un minut jumate, două, domnule președinte. Acestea au fost elementele esențiale ale propunerii. Mulțumesc foarte mult Comisie și acum un minut are cuvântul Margaret Auken și după aceea un minut Richard Zeber, iar apoi răspundem. Taler dansk, for derved får jeg en direkte Mulțumesc, o să vorbesc în limba daneză astăzi, fiindcă așa voi putea să am contact direct cu comisia, dat fiindcă suntem amândoi din Danemarca. Aș vrea să vă mulțumesc. A trecut deja peste un an de când așteptăm acest răspuns și sunt cu adevărat mulțumită de tot ce ni s-a spus aici. Am o întrebare totuși. Aș vrea să știu dacă ați putea încerca să luați în considerare posibilitățile de la aliniatul 8 de la articolul 16. Aveți propuneri concrete pentru a ști eh, exact ce se poate face în practică? Știu că la acest nivel există încă multe lucruri neclarificate, dar dacă vrem să avem transparență, trebuie să putem trece dincolo de medie și chiar mai departe. Și comisia trebuie să intervină în acest sens. Ne puteți garanta, ne puteți spune că veți uh, folosi um, ce se oferă la aliniatul loc de la articolul 16? Această propunere legislativă a fost uh, făcută acum mulți ani uh, și cred că lucrurile s-au înrăutățit de atunci și acum am avea ocazia să le îmbunătățim. Ce ne puteți spune de această inițiativă? Mulțumim, doamne Iaucăn. Este un punct foarte important de pe ordinea de zi și aș fi vrut să nu lăsați unii colegi să vorbească de două ori, așa cum ați făcut și ieri când ați dat cuvântul de două ori unei colege. Cred că toată lumea ar trebui să aibă drepturi egale aici și să aibă șansa să vorbească. De asemenea, ar trebui să stabiliți ordinea uh, și uh, timpul de vorbire dinainte și nu să lăsați colegi să vorbească chiar dacă au mult de zis. Eu zic că, indiferent de culoarea politică, ar trebui să avem posibilități egale. E vorba de o propunere legislativă importantă a Comisiei și uh, restul ar fi uh, un raport care ar putea ajunge la un uh, raport legislativ. Deci eu aș zice să vă faceți datoria ca președinte și să îi uh, măsurați pe toți după aceeași tacheta. Am următoarea întrebare către comisie. Știm cu toții, după cum a spus și colegul meu înainte, că lipsesc datele cu privire la aceste substanțe prioritare. Cum se asigură Comisia că um, substanțe periculoase noi nu apar uh, pe piață? Aș vrea să mă refer aici mai ales la anumite medicamente care reprezintă o problemă serioasă în anumite domenii. A existat, uh, controlul este mult prea slab în momentul de față. Poate că și Comisia ar putea să ne spună cum dorește pe viitor să ne asigurăm de calitatea apei, de exemplu, și cum vor să cei de la Comisie să culeagă aceste date pe viitor. Mulțumesc, Richard Zeber. Și acum urmează Comisia care va răspunde la aceste două întrebări. Domnule Damitov, vă, roz, vă rog. Thank you. Uh... Mulțumesc. În primul rând, trebuie să ne asigurăm și poate aceasta este mai degrabă sarcina dumneavoastră decât a mea să adoptăm această propunere. Cred că nu putem vorbi de implementare până nu se adoptă. După cum știți, terenul uh, nu mai este același în ceea ce privește substanțele chimice. Odată cu adoptarea directivei cadru pe tema apei, avem REACH, avem uh, regulamentul pe tema uh, pesticidelor, a biocidelor și acestea ne oferă mai multe măsuri, mai multe instrumente prin care putem să ne implementăm măsurile pentru a atinge obiectivele pe care le-am stabilit în directivă. De asemenea, foarte multe măsuri însă sunt în subordinea statelor membre datorită principiului de subsidiaritate. Dacă ne uităm, de exemplu, la unele produse farmaceutice care sunt atinse de această propunere, este evident că nu numai nu în toate apele ale Uniunii Europene există o problemă, doar în zonele foarte populate, de exemplu. Măsurile însă există, Există măsuri preventive, pe de o parte, măsuri de tratare, de tratament și toate aceste aspecte trebuie să fie decise la nivel regional și local. În ceea ce privește indicațiile din partea Comisiei, avem o strategie comună de implementare cu statele membre cu care discutăm întotdeauna pentru, despre implementarea directivei pe tema apei. Suntem bucuroși să putem discuta cu statele membre despre acest subiect și suntem bucuroși să discutăm și despre nevoia de informații suplimentare pentru produsele farmaceutice. Ideea domnului Zeber este, cred eu, ca pe de o parte avem o listă a substanțelor problematice, suspecte, care ar putea mai întâi să fie analizate dacă sau nu cauzează daune, iar apoi avem uh, o, un calendar pentru această nouă propunere în următorii ani. Dacă propunem o facilitate pentru comisie de a pune aceste substanțe pe o listă de observare prin acte delegate, atunci timp de un an, doi ani putem face o monitorizare pe care să o folosim după aceea pentru a lua decizii mai bune pentru propunerile viitoare, propuneri mai bine susținute de alte măsuri în ceea ce privește includerea de noi substanțe. În legătură cu produsele farmaceutice, aș dori să spun că se întâmplă foarte multe lucruri în statele membre în în momentul de față, de exemplu, tratarea apelor reziduale din spitale și, în general, în ceea ce privește apele în afara Uniunii Europene, cum ar fi Elveția, s-a introdus un regulament care stabilește standarde pentru anumite produse farmaceutice și care impune o tratare a apei înainte. Aceasta se face deci în uh, Elveția, deci dacă se poate face acolo, cred că se aplică și la Uniunea Europeană foarte ușor. Mulțumesc foarte mult, domnule Davidov, pentru aceste răspunsuri foarte la obiect. Îmi pare rău că suntem în întârziere și că a trebuit să avem un program atât de intens. Dragi colegi, vedem, acum trecem la vot. Sper că toată lumea și-a adus cartela de vot și Începem cu punctul 10 de pe ordinea de zi. Suntem deja în procedura de votare, dar vă rog, haideți, pe scurt. Uh, Mr. Chairman. Domnule președinte, eu vreau să mă refer la un punct de procedură. În conformitate cu regula 156 din regulamentul de procedură, un amendament poate fi explicat de către autorul ei. Și în conformitate cu regula 196 și 100, 196, uh, regula 156 se aplică și la membrii comisiei. În ceea ce privește regulamentul de procedură, am întrebat ieri dacă am dezbătut amendamentele sau nu. Acesta este un drept individual al autorului să dezbată amendamentele. Nu este un drept care poate fi încălcat în vreun fel. Deci, vă rog, vă cer că nu am dezbătut aceste amendamente. Noastră nu vă referiți, spune președintele, la punctul la care votăm, pentru că suntem la obiecție în temeiul articolului 88 alinatul 2, lista de mențiuni nutriționale. Despre acest punct doriți să vorbiți? Bun. Nu? Atunci începem cu votul și dacă când începe problema, vă rog frumos să ridicați mâna și trecem acum la vot. Vot electronic. Vă rog să vă pregătiți cartelele de vot. Die S&D Vă rog, votul s-a deschis. Un vot în plus de la S și D. Die Abstimmung ist damit... S-a închis votul. 45 ja, 15 nein. 54, 45 da, 15 împotrivă, 3 abțineri se adoptă. Punct. Următorul punct pe ordinea de zi este 13 restructurarea comunitară de impozitare a produselor energetice. So, wir kommen zu Abendungs Trecem la amendamentul 58. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 57. cine pentru? împotrivă, abțineri. Pare să fie respins, dar aș vrea să mai votăm o dată. Deci votăm 57 acum electronic. S&T hat ein Mitglied zu viel. Unul plus la S și D. Se închide votul. 15 pentru, 48 împotrivă, se respinge. Amendamentul 59, cine pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. Amendamentul 7. Uh, Amendamentul 7, cine pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. Verificăm. Verificăm 7. Uh, S-a deschis votul. Die EVP hat zwei zu viel. Două persoane în plus la PP. Vă rog să retrageți cartelele. Încă unul în plus. Bine. Acum e bine. S-a închis votul. 31 pentru, 30 împotrivă. Se adoptă. Bine că am verificat. 60 und 61 stimmen wir dann zusammen. 60 și 61 votăm împreună. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem acum la 62 pentru împotrivă abțineri. Vreau să verificăm. Deci verificăm. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 36 de voturi pentru, 26 împotrivă, se adoptă. Acum trecem la amendamentul consolidat 2. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la 71. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Vreau să verificăm. Se verifică amendamentul 71. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 37 pentru, 26 împotrivă, 0 abțineri. Se adoptă. Trecem la uh, 64, cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 63, cine pentru, împotrivă, abțineri Trebuie să verificăm uh, electronic, verificăm 63. S-a închis votul. 36 pentru, 26 împotrivă, nicio abținere. Se adoptă. Acum 8A. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Șaizeci și 66 împreună, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Verificăm 65 uh, și 66. Abstimmung ist Geschlossen. S-a închis votul. 31 pentru, 29 împotrivă, 0 abțineri. Trecem acum la 67, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 9, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10, cine pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 68. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 69 și 70. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la 11 24 și 8B în pachet. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem acum la 72. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 12. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 74. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 14. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Nu-i foarte clar. Verificăm. Verificăm acum 14. S und D. Ich mag es nicht. S și D. Nu-mi place să zic, dar 2 în plus. 2 S și D în plus, vă rog. S-a închis votul. 39 pentru 24 împotrivă se adoptă. Acum 75. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Consolidat 1. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 15 a fost retras. Trecem la 76. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Vreau să verificăm. A, verificăm acum 76. Abstimmung ist S-a închis votul. 38 pentru, 24 împotrivă și nicio abținere. Mai departe. 77 și 78. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendament consolidat 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 17. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 13, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 79, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă, dar haideți să verificăm. Se verifică 79. A votat toată lumea. Încheiem acum votul, deci sunt 39 pentru 23 împotrivă, se adoptă. Trecem la 18. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 81 pentru, Abțineri se respinge. Verificare. Verificăm 81 acum. Se închide votul. 35 pentru 24 împotrivă se adoptă. Trecem acum la 20. Votăm. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem acum la 82 și 83. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 84 și 85. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la 21. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adopt Se respinge, mă scuzați. Trecem acum la amendamentul 22 și, 20 și 86, care sunt identice. cine pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Trecem la 87. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 88. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 89 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 90 și 91 împreună, identice, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum trecem la anexă, amendamentul 23, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 92 și 93 împreună. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 94. Cine-i pentru? Împotrivă? Se respinge. 25 pentru? Împotrivă?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 Votăm 34. S-a închis votul. 32 pentru, 28 împotrivă se adoptă. Trecem la 35. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 36. cine pentru? Împotrivă. abțineri. Pare să fie adoptat, dar verificăm mai bine. Deci verificăm acum 36. Abstimmung geschlossen. S-a închis votul. PP, două persoane în plus. Șaisprezece pentru, 46 împotrivă, nu știu de ce n-am văzut. Bun, se respinge. 37, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem la 80, 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu îmi dau seama, trebuie să verificăm. 38 se verifică. Abstimmung ist beendet. S-a închis votul. 34 pentru, 26 împotrivă, deci se adoptă. Continuăm cu amendamentul 40. Cine-i pentru? Împotrivă? abțineri se respinge. 41, 42, identice cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Votăm apoi 2. Uh, cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 43. Pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. 45, 46, identice cinei pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votăm amendamentul 47-48, uh, care sunt identice. cine pentru? Împotrivă. Abțineri pare să fie respins. Da, cred că e respins, dar trecem mai departe. 49, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm, n-a fost clar deloc. Haideți să verificăm 49. Uh, S-a închis votul. 32 pentru, 31 împotrivă, deci se adoptă. Trecem la 3. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 51 cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 52 pentru, împotrivă, abțineri. Vreau să verificăm 4. Nu, vă scuzați, 52. De verificăm. Wahlgang ist geschlossen. Danke, votul. 32 pentru, 30 împotrivă, se adoptă. Trecem uh, la 5. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53, 54, identice, cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum 6 uh, și 56 împreună, cine i pentru? Împotrivă. Abțineri. Interesantă coaliție, într-adevăr. Aș vrea să o verific. Verificăm 6 și 56 împreună. Wahlgang ist geschlossen. S-a închis votul. 48 pentru 15 împotrivă se adoptă. Iar acum 55. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge? Da? Kathleen Van Bremt. Mulțumesc, domnule președinte. La votul final vreau să vă spun că știam că va fi un vot dificil și mă pregătisem să merg înainte, chiar dacă majoritatea amendamentelor care ar fi transformat uh, propunerea într-una mai ambițioasă ar fi căzut. Dar noi am reușit astăzi în Comisia Envi, am reușit să scădem ambițiile Comisiei în această propunere importantă. Dar, pe total, fiind dat că această propunere este atât de importantă, eu zic că trebuie să putem să o susținem și mai departe. Eu aș vrea să susțin grupului meu, să propun grupului meu și poate și altora să se abțină. Aș vrea să Vă spun de asemenea că atunci când vorbim de taxe mai multe pentru poluare, în loc să punem taxe pe locurile de muncă, ar fi bine poate atunci să votăm și altfel la astfel de rapoarte. Mulțumesc! Vielen Dank, Frau Van Bremt. Äh, Mulțumesc, doamnă Van Bremt. Votăm acum uh, votul final. Abstimmung. Haben alle Kollegen abgestimmt? A votat toată lumea? Se închide votul. 28 pentru 16 împotrivă și 19 abțineri.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 Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jetzt kommen wir zur Roadmap zum Bericht. Trecem acum la foaia de parcurs uh, Chris Davis și raportorul dorește cuvântul. Chairman, before we start to vote, can I ask Domnule președinte, înainte să începem votul, aș vrea să verificăm cifrele la grupuri. Wir haben, Chris Davis, bei jeder Abstimmung, die wir elektronisch durchführen, haben da, Chris, la fiecare vot electronic avem întotdeauna o verificare automată și de aceea spun întotdeauna când e cineva în plus de la un grup, dacă nu sunteți sigur, atunci puteți ruga să facem un check electronic și atunci garantăm și că fiecare grup votează cu atâtea, atâtea membri câți are voie. Bevor wir jetzt mit der Abstimmung beginnen, muss ich noch eine Ankündigung machen, dass der Înainte să continuăm cu votul, aș vrea să vă spun că amendamentul consolidat 17 îl înlocuiește pe 100, îl conține pe 119 colegul Sicalakis. Deci 109 109 este acoperit de amendamentul consolidat 17. Haideți să începem acum cu amendamentul de compromis 1 cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2. Compromis 2. cine e pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 3. Cine-i pentru? se adoptă. Acum uh, trecem la amendamentul de compromis consolidat 4. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul consolidat 5. Uh, Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum 17. Amendamentul 109 este conținut în el, deci uh, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Vreau să verificăm. Cine este pentru, vă rog să o exprimați electronic. Die SMD, hat ein Mitglied zu viel. O persoană în plus la SCD, Acum e bine. S-a închis votul. 34 pentru, 29 împotrivă. Se adoptă. Acum trecem la compromisul 6. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 7. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 8 cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9. cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament consolidat 10. cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 11. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la 12. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 13. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Consolidat 14. cine pentru? Împotrivă abțineri. Verificăm. Verificăm amendamentul consolidat 14. Die Abstimmung ist S-a închis votul. 30 pentru, 33 împotrivă, se respinge. Acum trecem la Amendamentul consolidat 15. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 16. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentele următoare. 33 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 35 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Dann springen wir zu ITRE 1b. Da Facem acum la ITRE 1b, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 45, avem un vot pe părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Verificăm 45, prima parte. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 31 pentru, 31 împotrivă, deci se respinge. Trecem la partea a doua. Îmi cer scuze, trebuie să corectez, deci cade întregul amendament acum, partea a doua. Trecem la 46, avem un vot pe părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Partea a doua, pentru? Nu. Îmi cer scuze, partea a doua cade, spune președintele. Trecem la 48. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm, n-a fost foarte clar. 48 verificare. Die Abstimmung ist geschlossen. Thank you, votul. 38 pentru 24 împotrivă, 0 abțineri, deci se adoptă. Acum votăm 47, prima parte, cine pentru? Împotrivă, se respinge. Acum trecem la I35. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Vă rog, puteți să ridicați mâna mai clar. S-a închis votul. 61 pentru, 2 împotrivă. Vă rog să ridicați mâna mai clar pentru că dacă verificăm așa ceva, e clar. Bun, 49, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la 50. Amendamentul 50, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 52. Cine e pentru? Împotrivă. Abține, se respinge. Votăm 53. Uh, Prima parte. cine pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Partea a doua cade, deci trecem la 54. Tot în două părți. Prima parte cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem la 55, partea a doua cade, deci 55 acum. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem la 56, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 58, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 59 și 60 identice. Avem vot pe părți aici. Votăm în prima parte mai întâi pentru. Împotrivă. Abțineri. Vreau să verificăm prima parte. cine e pentru? Deci vă rog să deschis votul. Wir stimmen ab über 59 und 60 über den ersten Teil. 59 prima parte. S-a închis votul. 52 pentru, 10 împotrivă. Deci vă rog, ridicați mâna mai clar pentru ca să nu mai pierdem vremea cu verificări. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm partea a doua, cine pentru. De fapt, se va vedea. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 32 pentru, 30 împotrivă, se adoptă. Trecem acum la 34. Nu, îmi cer scuze, spune președintele. Trebuie să votăm mai întâi Agri 2. Agri 2. Tot în două părți. cine pentru prima parte? Împotrivă se adoptă. Partea a doua. Împotrivă abțineri. Vreau să verificăm. Verificăm, deci, partea a doua de la Angri 2. S-a închis votul. 34 pentru 29 împotrivă se adoptă. Trecem acum la 34 pentru împotrivă abțineri se respinge. I36 cine pentru împotriva, abțineri, se adoptă. ITRE 21, nu e nevoie de vot. ITRE 4B, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. ITRE 4C, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 72, cine pentru, împotriva, abțineri, nu e foarte clar, verificăm 72. S-a închis votul. Sunt 32 uh, pentru, 28 împotrivă și deci se adoptă. Trecem la 73. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Vreau să verificăm. Verificăm, deci, 73 acum. Mm. Abstimmung ist geschlossen. 31 dafür. A închis votul 31 pentru, 29 împotrivă și astfel se adoptă. Trecem la 40, 74, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, se adoptă. 76 cine este pentru, împotrivă, Vă rog să verificăm. Haideți să verificăm 76. S-a închis votul. 30 împotrivă, 30 pentru, deci se respinge. Trecem la uh, 86 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Acum uh, 30, 93 împotrivă, abține, se respinge. Acum, vreți verificare? Bine, verificăm. S-a închis votul. 31 pentru. Se adoptă. Trecem la 94. Cine pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 99 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. Deci, 99, verificăm. Abstimmung ist geschlossen. 30 dafür, 32. S-a închis votul. 30 pentru, 32 împotrivă, se respinge. Trecem acum la amendamentul 116. Cine pentru? împotrivă. Abțineri. Se respinge. Da, Chris Davis. Facem și amendamentul 109. Am sărit peste el sau deja a fost acoperit? Mulțumesc. 101 und 100. 101 și 109 sunt acoperite. Nu trebuie să le votăm. Wir gehen jetzt weiter in Abstimmung. Continuăm cu votul acum la 117. O 116, putem să verificăm 116, bine. Verificăm electronic. 116. Kathleen Van Bremte, 116. S-a închis votul. 45 pentru, 8 împotrivă și deci se adoptă. 117, acum, deci se adoptă 118, 19 și 20, acum împreună cine este pentru, împotrivă, abțineri, se uh, respinge. 20, 121. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Pare să fie respins. Trecem la 122. cine pentru? Împotrivă? Aș vrea să verificăm și acesta. 122. Vă rog, verificare electronică. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul, 38 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. 123 a fost retras. Trecem acum la 124, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 125, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 126. cine pentru? Nu, nu, nu, acesta cade. 129 trebuie să votăm. cine pentru? Împotriva. N-am votat pentru că nimeni nu a ridicat mâna, am văzut. Deci haideți să facem electronic. Deci verificăm acum 129 electronic. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 54 pentru, 9 împotrivă, 0 abțineri. Vă rog frumos, data viitoare, să ridicați mâna, pentru că întârziem cu verificări. Trecem la 131. Davis, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128. cine pentru? Împotrivă. Foarte strâns, zic eu, pentru. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 134. Tot Davis și Peter Lize. Două părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Verificăm. Verificăm partea a doua de la 130. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul, 37 pentru, 26 împotrivă, 0 abțineri, deci s-a adoptat cea a doua parte. 136 acum. cine pentru? Împotrivă. Sunt 3 Așadar, nu, verificăm 136. 136 verificare. S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 30 împotrivă. Felicitări lui Chris Davis. 137 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 140 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 142 pentru, împotrivă, abțineri. Aș vrea să verificăm electronic. Verificăm 142. S-a închis votul. 38 pentru, 25 împotrivă. Se adoptă. Ajungem acum la 143 și 144. Cine pentru, împotrivă, abțineri. 145 pentru, împotrivă, abțineri. 146 pentru, împotrivă, abțineri. Vă rog să verificăm. Verificăm 146. S-a închis votul. 32 pentru, 31 împotrivă, deci se adoptă. Acum 147, cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotrivă, se adoptă. 152, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 20A nu trebuie votat, dar i 320 b trebuie votat. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 155. cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 156. Pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Ajungem acum la 156. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm 157. S-a închis votul. 33 pentru, 28 împotrivă, s-a adoptat. Și acesta 158 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge 159, 160 identice cinei pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 161 cinei pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 162 în două părți, cine pentru, împotrivă, cine pentru prima parte împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Partea a doua, împotri pentru, împotrivă, partea a doua se adoptă și ea, partea a doua trebuie verificată însă. Partea a doua lui 162 se verifică. S-a închis votul. 34 pentru 30 împotriva, astfel se adoptă și partea a doua. Acum trecem la 163 în două părți, prima parte pentru, împotriva. Vă rog să mai ne arătați cine este pentru prima parte, 163 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Acum partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la ITRE 15, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 164 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 165 cine pentru, împotrivă, E foarte clar. Cine este pentru 165, vă rog să ridicați mâna clar. Pentru, împotrivă. Da, se respinge. Verificăm totuși 165. S-a închis votul, 38 pentru, 25 împotrivă și se adoptă. ITRE 8. Nu trebuie să-l votăm. Așa se întâmplă și cu 166. I30A nu trebuie votat, I30B trebuie votat. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Acum putem să dăm pagina și să trecem la Agri 5. Cine-i pentru? Împotrivă? Vă rog să votați la Agri 5, să ridicați mâna cinei pentru. Împotrivă. Da, deci se adoptă. Dafür. 179 pentru. Împotrivă. Se respinge. ITRE 13. Nu votăm. 180. Prima parte pentru. Împotrivă. Se respinge. Verificăm. Prima parte. Se închide votul. 29 pentru, 29 împotrivă. Se respinge. Partea a doua. Votăm electronic imediat. Cine este pentru, împotriva, a, vă rugăm să... Haideți să votăm electronic. 47 la 15. Ajungem acum la 181. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Nu e clar. Cine este pentru? Pentru 181, împotrivă, abțineri, se adoptă. I314, cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Agri 16 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20. Nu se votează. 23. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 26. Pentru. Împotrivă. Abține, se adoptă. 16 nu se votează. 183 pentru. Împotrivă. Se pare că s-a respins. Do Agri 24 pentru, împotrivă, Abține, se adoptă. 191 pentru, împotrivă, se respinge. 187 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. I311 nu votăm. 189 vot pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. A doua parte devine caducă, ajungem la 190, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Partea a doua. Uh, se corectează vorbitorul, de fapt este vorba de 190. Se închide votul electronic. 26 la 30 de voturi împotriva. Deci se respinge. 192 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 206 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 300, 207 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 208. Verificăm electronic 207. Se închide votul. 32 de voturi pentru, 31 împotriva. Se adoptă. 208. Pentru. Împotriva. Abțineri. Haideți să verificăm electronic 208. Se închide votul. 31 la 31, egalitate. Deci se respinge. 209 pentru. Vreau să uh, vă informez că nu a funcționat consola mea de vot. Este prea târziu, trecem la 209 pentru împotriva se adoptă. Agri 19 pentru Chris, uh, îmi pare rău, domnule președinte, dar Ați uh, spus mai devreme că e prea târziu, chiar dacă ați fost informat uh, că nu funcționase consola de vot, dar noi nu trecuserăm încă la următorul vot, de fapt. Dragă Chris Davis, în, în, se închisese votul. Odată ce am pronunțat cuvintele, s-a închis votul, dar dacă nu funcționează consola, anunțasem deja rezultatul votului. Dar imediat după aceea, colega mea a spus, a, v-a informat cum a votat și acest uh, lucru nu a fost consemnat. Cât, atunci cât timp uh, să votăm? Am votat uh, conform regulamentului, am avut și vot electronic, am anunțat rezultatul. Dacă facem așa de fiecare dată, dacă nu vă place rezultatul și după aceea spuneți că ați votat altcumva, votăm din nou, eu cred că a fost destul de clar votul. Nu, nu a fost votul a fost uh, un vot la egalitate. Vă propun... Uh, bine, pentru mine rezultatul votului a fost clar. O majoritate restrânsă, dar votul a fost clar. Nu a fost o majoritate restrânsă, spune domnul Chris Davis, a fost egalitate. Vă spun încă o dată, s-a respins și nu vreau să mai votăm o dată electronic, fiindcă lucrurile sunt clare. Încheiasem votul, închisesem votul, după aceea uh, am anunțat și rezultatul care a fost afișat pe ecran. Nu, nu putem vota așa. Vă rog să vă manifestați înainte de încheierea votului. Eu uh, am ținut votul deschis atât cât prevede procedura. 19 pentru, împotrivă. Abțineri. Se respinge. 210 pentru, împotrivă. Se adoptă. 211 pentru, împotrivă. Abțineri. Se respinge. 212 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 213 pentru, a fost retras. 214 pentru, împotrivă, abținere se aprobă, 215 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 216 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 217 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 218 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 219 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 220 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 221 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 221 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 223, 4, 5 sunt identice pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. Bun. Se închide votul. V-am dat suficient timp. 33 pentru 30 împotrivă. Se adoptă. Ajungem acum la 233 pentru împotriva abțineri se respinge, 234 pentru împotrivă <clears throat> se respinge. Itre 9 235, scuzați înainte, spune domnul președinte. Cine se pentru împotriva? Abțineri se adoptă. ITRE 9 nu votăm. 236 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 237 pentru. Împotrivă. Abține se adoptă. 238 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Se închide votul. 34 pentru, 27 împotriva. Joe Linen, ai ochi de vultur. 239, nu votăm 17, 239, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 241, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 240 pentru împotriva. Abțineri. Haideți să verificăm 240. Se închide votul. 34 la 26 se adoptă. 241 pentru, împotrivă, abțineri. Vă rog să ridicați bine mâna la vot. 240 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 243 pentru împotriva obținerii. Se adoptă. Verificăm electronic 243 pentru. Vă rog să votați pentru împotriva obținerii. Se închide votul. 48 la 12 se adoptă. 244 pentru, Împotrivă. Abține se adoptă. 246 pentru. Împotrivă. Abține se respinge. 247. Pentru. Împotrivă se respinge. 245 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 248 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 250 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 249 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Nicio problemă. Verificăm. 249. Se închide votul. Se adoptă cu 33 de voturi pentru la 27. 251. Pe părți, prima parte, pentru, împotriva, Nu e clar. Vă rog să ridicați mâna clar. Cine este pentru? Împotrivă? Da, se adoptă a doua parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 257 și 258 pentru împotrivă abțineri se adoptă 259 și 260 pentru împotrivă abțineri se adoptă 261 pentru împotrivă abțineri se adoptă 262 și 263 Vot pe, voturi pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 264 și 5 și identice, cine este pentru, împotrivă, <clears throat> abțineri. Se adoptă.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 Vot pe trei părți. Prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă și aceasta. Și a treia parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă și aceasta. 269. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 270 pentru. Vreți să verificăm electronic? 269, nicio problemă. se respinge cu 36 de voturi împotrivă la 23 pentru. 270. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Nu e clar. Haideți să verificăm. 270. Se închide votul se adoptă cu 49 la 12. 281. Pentru. 281. 14 nu a fost adoptat, deci votăm 281. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge.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 Bun, verificăm electronic. Agri 10. Se închide votul. 38 la 23 se adoptă. Agri 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 282 pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Verificăm electronic. Agri 11. Se închide votul. 54 la 6 era destul de clar, se pare. Agri 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă Agri 14 pentru, mă scuzați, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abține. <clears throat> Se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, Haideți să verificăm a doua parte. Se închide votul. Se adoptă cu 36 la 23. Agri 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. i 3 1 c dar nu votăm. i 3 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 294 pentru, împotrivă, abțineri, Mm, cred că va trebui să verificăm electronic 294. Se închide votul. Se adoptă 32 de voturi la 29. Votăm 296 și 7 identice pentru împotriva abțineri se adoptă 297 pentru împotrivă, abțineri se adoptă 298 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. I322A nu se votează, 299, deci pentru împotrivă se adoptă. ITRE 19 pentru, împotrivă, îmi cer scuze, 22B pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm electronic. ITRE 22B. Se închide votul. Se adoptă. Cu 39 la 14. Acum ITRE 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 307 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 308 pentru. Împotrivă abțineri. Se respinge. 309 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 310 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Verificăm electronic. 310. Se închide votul. Se respinge cu 29 la 31 de voturi împotriva 311 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 312 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 313 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 314. Este acoperit 315 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 316 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge.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 Se respinge 33 la 27. 7. Cine este pentru? Abțineri. Se respinge. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Vă rog să mai ridicați o dată mâna cine este pentru amendamentul 8. Împotrivă. Abțineri. <clears throat> Se respinge. Vreți să verificăm electronic? Bine. Amendamentul 8, verificare electronică. Se închide votul. Se adoptă cu 33 pentru. La 27. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, e caduc. 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 16 pentru, Fifteen, uh, scuzați, 15, verificare. Se închide votul, se respinge cu, 30, cu 35 împotriva la 25. 16 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm electronic. Se închide votul. Se respinge cu 33 voturi împotrivă, 27 pentru. 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 21. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 22. Pentru, uh, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm a doua parte electronic. Se închide votul. Se adoptă cu 32 la 28. 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 24 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 25 este caduc. 26 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 29 <clears throat> pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotrivă, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri. 32. Vă rog să mai ridicați mâna. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 30. Pentru, împotriva, Abțineri. Se adoptă. Chris Davis. Mi s-a spus că unele grupuri doresc să primească un moment de reflexie, de gândire. Mai avem și alte voturi. Se poate face acest lucru acum? Avem destul timp? Mulțumesc. Dat fiind că există noi limite și noi uh, obiective, aș propune PPE-ului să voteze împotriva acestui raport. <clears throat> Chris Davis a cerut un moment uh, de reflexie, o pauză. Cum nu vom mai putea astăzi vota raportul Satu Hasi, deci avem timp, dacă doriți, să întrerupem pentru ca să puteți lua cuvântul. 5 minute well, the Satu Hassi report, really. I mean, if, if, we, if we're going to, are we, are we going to be able to do that? Putem să mai facem asta acum? Nu, nu mai putem să votăm. Bun, dacă vă uitați la ceas, vă dați seama că este evident că nu mai putem să votăm acest raport astăzi. Deci, putem să facem o pauză de 5 minute sau, dacă doriți, putem să mergem direct la votare. Continuăm. Bine, atunci facem o întrerupere, facem o pauză de 5 minute. Wir fangen um Înseamnă că începem din nou la 12.25. Da, Satu Hasi. Domnule președinte, eu cred că este important să votăm și raportul cu privire la combustibilii marini astăzi. Dacă grupurile au nevoie de timp de reflecție, pot să vorbească între ei în timpul votului. Iar raportul final pe raport, votul final pe raportul Chris Davis putem să-l avem după, să-l facem după ce votăm uh, combustibilii marini. Toată lumea știe cât de mare problemă a fost cu vot, zbolurile de ieri și de aceea nu aveam cum să votăm ieri, fiind dat că în fine avem acum o prezență mare în comisie, ar trebui să votăm atunci, acum chiar dacă depășim. Also erstmal was überhaupt nicht geht, dass wir jetzt nu se poate să amestecăm în primul rând două voturi unul cu celălalt. Suntem acum la votul pe raportul Davis și domnul Davis, ca raportor, ceruse o pauză de 5 minute pentru ca să poată să se consulte. Este un raport foarte important și e vorba de votul final și despre comportamentul la acest vot. Aș vrea, deci, să vă rog să facem o pauză de 5 minute și după aceea vom trece la următorul raport, unde vom discuta despre cum vom proceda și atunci coordonatorii eventual în pauză pot să decide ce facem. Um facem o pauză de 5 minute, la 12.25 continuăm. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, au trecut 5 minute. Vă rog să vă luați, să vă reluați locurile. Wir sind noch immer in der Abstimmung zum suntem în continuare la votul de la raportul Davis. Lipsește votul final. Aș vrea să deschid astfel votul final, vot electronic. Cine este, vă rog, pentru împotriva să voteze acum electronic? So, ich, haben Sie alle abgestimmt? A votat toată lumea? S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 24 împotrivă și 5 abțineri, deci se adoptă. Felicitări lui Chris Davis. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi combustibilii marini și aș dori aici să îmi spună coordonatorii cum doresc să procedeze la acest vot. Nu avem decât 5 minute timp și maxim 10 minute cu uh, interpretare. Votul durează minim 30 de minute, deci nu vom avea interpretare. Deci aș propune PPE-ului sau Peter Lize sau Richard Zeber să ia cuvântul. Da, un rezultat trist, cred, pentru că va trebui să amânăm acum uh, votul, dar având în vedere că nu avem interpretare, nu este posibil altfel pentru grupul nostru. E o decizie foarte grea, dar eu sunt pentru a amâna. Linda McEvan. grupul meu dorește să voteze acum fără interpretare. Davis, for the liberals. Liberalii, Chris Davis. Mulțumesc. Eu cred că Richard are dreptate. Cred că acum trebuie să ținem cont că facem legislație și că legislația ne cere interpretarea. Acestea sunt regulile. Satu Hasi. Aș vrea să subliniez că dacă vă uitați la lista de votare, Aproape totul este acoperit de compromisuri și uh, amendamente consolidate, deci votul nu va dura 30 de minute. Sper să putem vota acum. Este o chestiune legislativă și toți actorii au nevoie de siguranță în această legislație. Nu putem să amânăm acest vot. ICA? ECR-ul. Noi credem că este păcat că trebuie amânat, nu suntem bucuroși, dar uh, regulile trebuie să prevaleze în această situație. Și GUE? Aș vrea să o susțin pe doamna raportor să votăm. FD? Domnule Rossi. Vrem să se respecte regulile, deci noi credem că e esențial să fie interpretare, dar trebuie să existe și o comunicare către coordonator. Mă înșel sau uh, suma plătită a interpreților este aceeași fie că lucrează o jumătate de oră, o jumătate de zi sau o zi întreagă. Dacă toți sunt plătiți o zi întreagă, ce contează că mai lucrează o jumătate de oră în plus peste uh, cât este prevăzut pentru această jumătate de zi? Der Kollege hatte zu Geschäftsordnung sich gemeldet. Colegul, point of order, punct de procedură. Acest raport, care este un raport extrem de important legislativ, va afecta milioane de vieți și locuri de muncă și nu a fost discutat, amendamentele pe acest raport nu au fost discutate la raportul uh, original. Am verificat ordinea de zi. Amendamentele au fost propuse pe 13 decembrie și nu am avut ocazia până acum să discutăm amendamentele. Este dreptul fiecărui coleg să își apere și să își susțină amendamentele. Dacă nu avem o discuție pe amendamentele legislative, ce discutăm aici? Mie mi se pare că, dacă în acest caz suntem deja peste program, ar trebui să dăm ocazia colegilor să-și susțină amendamentele. Eu vreau să fac uz de acest drept care îmi revine pentru ca să putem discuta amendamentele în următoarele ședințe. Și apoi să votăm cum trebuie. Nu cred că trebuie să votăm fără dezbatere. Am ascultat toate opiniile. Domnule Rossi, nu pot decât să vă spun că interpretarea este obligatorie la dezbateri, nu numai la voturi, ci în general, pentru că trebuie să tratăm acest dosar în mod serios, trebuie să pledăm pentru ca să avem interpretare, deci trebuie să amânăm acest vot uh, la, pe, către una din celelalte reuniuni ENVI care vor urma. Știu că este o problemă. Știu că este o problemă, dar trebuie amânat orice altceva nu este serios, pentru că altfel sunt multe rezerve care ne vor împiedica să continuăm cu votul. Secretariatul îmi spune minim 30 de minute pentru acest vot. Avem altfel majorități întâmplătoare și în ciuda rezervelor lui Satu Hasi, compromisurile acestea sunt foarte fragile, nu aș vrea să avem o decizie întâmplătoare, mai ales că unii și alții au deja, unii dintre noastre au deja alte reuniuni sau trebuie să meargă la o întâlnire și nu vreau să facem așa ceva în felul acesta. Satu Hasi. Majority, uh, I can... Dacă asta dorește majoritatea, n-am ce face, dar sper totuși ca la Strasburg să avem o întâlnire suplimentară a comisiei noastre pentru acest vot și pentru a auzi și comentariile pe amendamente. Votul nu durează chiar așa de mult, fiindcă aproape toate aspectele sunt acoperite de uh, amendamentele de compromis și cele consolidate. Joi joi dimineața la Strasbourg ar fi o posibilitate să votăm. Nu pot decât să vă promit că pe viitor și la chestiuni atât de sensibile. Am avut două puncte astăzi din acest fel. Va trebui să coordonăm mai bine astfel încât la coordonatori să... Vă rog frumos să mă mai ascultați un pic, dragi colegi. Deci aș dori ca la coordonatori să discutăm cum votăm Uh, rapoartele legislative care au prioritate și trebuie să se prevadă și timp suficient pentru discuții. Mă refer aici la raportorii din umbră care să țină cont de faptul că raportorii, doamna Satuhasi, trebuie să aibă posibilitatea să își exprime punctul de vedere față de amendamente. Cred că e vorba de respect aici față de autori, deci eu cer ca joi la Strasburg să votăm acest dosar și eventual să și purtăm o discuție despre acest subiect, așa cum și-au dorit-o colegii noștri. Mulțumesc foarte mult pentru atenție și doresc uh, tuturor poftă bună. Să ne vedem la Strasburg și vom face tot posibil ca să votăm în liniște acolo.